Cred că putem începe ședința. Ok. Um, <coughs> the item on our... Urmează numărul 6 de pe ordinea de zi, îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special în zona euro. Și raportorul este Diogo Feio, care a elaborat un document de lucru. Domnule Feio, aveți cuvântul pentru a prezenta acest document. Mulțumesc! Muito obrigado, Senhora Presidente. Mulțumesc, doamna președinte. Acest prim schimb de opinii, doamna președinte, are loc în mare parte în cadrul discuției asupra unui raport care vizează guvernanța economică și stabilitatea financiară în Uniunea Europeană, în speță în zona euro. În primul rând, aș dori să vă reamintesc originea acestui raport. Evident, există o criză financiară internațională care a avut un impact evident asupra Europei și care ne-a determinat să tragem concluzia că reacția Uniunii și reacția zonei euro au fost lente. Deși au fost lente și deși adesea nu au fost suficient de eficiente, trebuie să întreprindem ceva și Primul punct pe care doream să-l subliniez este că trebuie să ne gândim la această criză ca la o oportunitate. O posibilitate, o șansă care ne permite să inițiem niște proceduri detaliate în profunzime, o criză care să ne permită să înregistrăm progrese în anumite sectoare chiar. Așadar, în luna mai, Comisia a înaintat o comisie în acest sens. și în sânul Consiliului, sub președinția domnului Ivan uh, Rompoi, a fost creat un task force și este clar faptul că Parlamentul trebuie să fie și el prezent, că Parlamentul trebuie să adopte o poziție clară și fermă. Și cred că în pofida diferențelor de opinii, în pofida diferențelor de viziune, pentru că există opinii divergente între statele membre, și există o serie de întrebări. Cine pe plan instituțional ar trebui să se situeze în centrul acestei reacții, date fiind opțiunile mai federaliste ale unora, mai interguvernamentale ale celorlalți. Deci, în pofida acestor diferențe de opinie, consider că e posibil să facem tabula rasa din aceste diferențe, care sunt prezente și aici în sânul Parlamentului și în alte instituții. Cred așadar că am putea ajunge la o reacție fermă, clară, unică a Parlamentului pe acest subiect. Și este posibil ca Parlamentul să prezinte o poziție, o opinie foarte fermă. Care sunt provocările care ne așteaptă? Ei bine, ieri, în cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu domnul Trișe, am evocat la un moment dat, ne-am întrebat ce anume este guvernanța economică. Și pe acest punct pot să vă promit că acest raport nu va fi un simplu document teoretic care să înainteze soluții potențiale. Nu, va fi un raport concret care va prezenta acțiuni, unele pe termen scurt, altele pe termen mediu și altele pe termen lung. Un document care va prezenta acțiuni posibile în acest sector, în acest domeniu. Și în ceea ce privește acțiunea pe termen scurt, nu putem, desigur, să uităm că suntem la limita, adică trebuie să acționăm în cadrul uh, Tratatului Uniunii. Deci trebuie să facem față provocării legate de legislația secundară care va fi uh, ridicată ca provocare în această situație. Și în ceea ce privește celelalte provocări care ne așteaptă, în esență, guvernanța economică va trebui să se axeze pe zona euro sau din potrivă. Va trebui să se axeze pe Uniunea Europeană a celor 27 de state membre. De altfel, aceasta este teza pe care o susțin eu. Asta, bineînțeles, luând în considerare toate aspectele specifice, specifice care vizează exclusiv zona euro. Și există și alte provocări de natură instituțională. Care va fi instituția care va juca rolul central? Eu cred că trebuie să fie comisia, cred eu. Nu cred că pe termen scurt este necesar să prezentăm inovații instituționale. Nu cred că este posibil să aducem modificări, să creăm noi instituții, pentru că mie mi se pare mult mai important să subliniem și să ne axăm pe rapiditatea necesară a reacției noastre. Deci trebuie să reacționăm rapid. Ceea ce mă duce la o altă dezbatere care se va isca, cred eu, în cadrul acestui raport, măsurile de încurajare, de stimulare în cazul deficitului bugetar și al îndatoririi. Datoria publică nu trebuie să fie uitată. Gradul de îndatorare publică în cadrul deficitului și a dezbaterii aferente am vorbit întotdeauna de stabilitate, însă, din păcate, Îndatorarea publică a fost uitată, neglijată într-o oarecare măsură și în viitor trebuie să tragem învățăminte și să revenim asupra discuției pe care rolul pe care îl au rolul datorilor publice în anumite state, în diferitele state, care este rolul îndatorării datoriei publice în sânul Uniunii Europene. O altă provocare este cea reprezentată de reformele structurale vorbim despre asta, vorbim despre nevoia unei mai mari competitivități, însă trebuie să o facem cu multă sinceritate. Eu vă mărturisesc că pactul de creștere și stabilitate a pus uh, în mare măsură accentul pe stabilitate, însă într-o mult prea mică măsură pe creștere. Am uitat această dimensiune a creșterii, care reprezintă marea provocare care trebuie să-i facă față Uniunea Europeană. În viitor, trebuie de asemenea să evaluăm reformele structurale pe care trebuie să le inițiem. Astăzi, în mai multe state, și evident pot să vă vorbesc despre Portugalia, țară pe care o cunosc cel mai bine, există o serie de măsuri de austeritate care sunt puse în aplicare. Măsuri clare care vizează mai multe venituri fiscale, impozite mai mari în anumite situații, se elimină prestațiile sociale și cred că trebuie să regândim acest gen de măsuri în măsura posibilului. Trebuie să vorbim de propuneri concrete pentru creștere la nivelul economiei. Acesta este marele obiectiv pe care îl apărăm cu toții. Și, în fine, e vorba și de guvernanța economică, care va permite o transparență mai mare. Din acest motiv, în acest cadru, rolul Parlamentului European trebuie să fie modificat și consolidat. În relațiile sale cu parlamentele naționale, Parlamentul European va trebui să joace rolul în favoarea transparenței, a accesibilității datelor, informațiilor care trebuie făcute publice. Avem adesea probleme în a obține informații, motiv din care doresc ca acest raport să transmită un mesaj foarte clar în legătură cu rolul Parlamentului European, în legătură cu rolul Parlamentelor Naționale și în legătură cu nevoia de a crea un sistem mult mai transparent și de a asigura accesibilitatea informațiilor. Bineînțeles, nu putem uita rolul datelor statistice într-un astfel de raport. Și conchid, pentru că este important să auzim și părerea membrilor prezenți aici, conchid spunând că am avut posibilitatea de a vorbi cu raportorii din umbră. Împărtășim cu toții aceeași părere – și este posibil ca Parlamentul European să prezinte un punct de vedere coerent, puternic, inovator în fața acestei probleme a guvernanței economice. Eu cred că este posibil acest lucru. Cred că cu ajutorul fiecăruia vom reuși să atingem acest obiectiv care este esențial în acest domeniu, motiv pentru care doresc acum să aud care sunt observațiile colegilor mei. Din punctul meu de vedere, repet, ideea centrală este că această criză oferă noi posibilități, Uniunea Europeană trebuie să se folosească de aceste șanse și Parlamentul European trebuie să joace rolul în măsura posibilului. Mulțumesc foarte mult! Trec la raportorii din umbră și apoi membrii care m-au indicat că doresc să ia cuvântul. Elisa. Um, Mulțumesc. Pur uh, uh cumplimentar Aș dori să-l felicit pe domnul Feio. Pentru că în acest prim <clears throat> schimb de păreri a prezentat deja oarecum un pre-raport sau un pre-proiect de raport. E adevărat că termenul între prezentarea acestui schimb de puncte de vedere și prezentarea primului proiect de raport este o perioadă foarte scurtă pentru un raport atât de important. Cu toate acestea, aș vrea să spun foarte clar că în foarte puțin timp avem în fața noastră o bază bună pentru un raport foarte bun. Și cred că este extrem de important pentru că momentul nu putea să fie mai bine ales pentru ca noi la Parlament să participăm la punerea în aplicare a unui cadru mai solid pentru politicile economice din diverse țări în Uniunea Europeană și pentru a permite o coordonare și în măsura posibilului pentru a pune la punct ceva care să semene cu o guvernanță economică a Europei. Spun acest lucru pentru că este extrem de important astăzi, între altele, pentru că rolul Parlamentului ar putea să fie esențial pentru că vedem că voința statelor membre și a instituțiilor Iată motivul pentru care cred că acest raport trebuie să fie un raport bazat pe consens solid. Este un aspect foarte important. O a doua observație, spiritul de deschidere. Trebuie să știm că mai multe rapoarte și lor de poziție au fost prezentate de către Parlament. Provenim din grupuri politice diferite și cred că suntem de acord cu toate acestea să spunem că Parlamentul trebuie să aibă o poziție foarte puternică, clară și e important să putem ajunge la un consens. Cred că e extrem de important, mai important astăzi decât în alte situații. Acestea fiind spuse, consider că acest raport se referă la o mai multe puncte cu privire la care personal și numele grupului meu politic sunt niște aspecte care ne interesează foarte mult. Uh, introducerea de măsuri de prevenție, un reechilibru între îndatorare și deficit, ponderarea unuia sau celuilalt dintre aceste elemente, aș vrea să spun de asemenea că dorim să abordăm teme care au rămas uh, într-un plan secundar, nu pe plan politic, ci în acțiuni, în măsuri. Și deci este necesar să vorbim despre creștere, e necesar să înțelegem care sunt limitele, care este conținutul pentru că reformele structurale, până la urmă, sunt o lozincă frumoasă pe care o repetăm fără să știm despre ce vorbim, indiferent de preocupările cu privire la transparență, de exemplu, în ce privește securitatea statisticilor. Și trebuie așadar să prezentăm un ansamblu de instrumente care la sfârșitul acestui raport sunt explicitate foarte clar și sunt de acord cu aceste elemente. Consider că nu vom pierde foarte mult timp să ne referim la toate amănuntele. Aș putea să fac acest lucru într-o discuție cu domnul raportor, de altfel, într-un spirit care a marcat pregătirea acestui raport. Regret pur și simplu că în partea 1 și 2 nu se găsește o anumită organizare a diverselor teme, pentru ca lucrurile să fie mai clare, să fie poate mai bine organizate. Cred că punctul 1 și 2 sau părțile 1 și 2 sunt mai lungi. Avem recomandarea a treia și apoi recomandarea numărul 8 și cred că stilul din a doua parte a raportului e mai compatibil cu cadrul legislativ care stă la baza acestui raport din proprie inițiativă și consider că în această parte sau mai degrabă în recomandările 1 și 2, ar fi interesant să putem în mod mult mai precis să explicităm rolul voinței de a controla marile variabile macro, de a controla mai bine cadrul financiar pe care dorim să-l punem pe picioare. Și sper că vom ajunge să-l controlăm, dar este vorba de a combina acesta cu indicatori din economia reală, care să ne permită în practică să urmărim evoluția a doi factori esențiali. Mai întâi, indicatorii în ce privește economia reală, creșterea și ocuparea forței de muncă și apoi evoluția divergențelor sau convergențelor diverselor subspații din Uniunea Europeană, pentru că în cadrul deficitelor și îndatorării asistăm la o reflectare a tensiunilor care există, care pleacă din economia reală și care până în prezent nu au fost avute în vedere în mod suficient. În ce privește indicatori pe termen scurt cu privire la elemenți mai mult sau mai puțin conjuncturali, fără a ține cont de ce se întâmplă pe termen mediu sau lung. Cred că e posibil de asemenea să spunem lucrurile mai clar, să stabilim o legătură între diverse valori pe care dorim să le aplicăm în cadrul european în legătură cu ce se face în prezent și se decide în prezent în grupurile de lucru și la cel Task Force Van Rompuy și, de asemenea, în cadrul raportului privind criza, pentru ca mesajul Parlamentului European să fie coerent și să nu existe un exces de informații, o poluare cu prea multe informații care până la urmă ar fi ceva contraproductiv. Și trebuie să definim bine obiectivele pe care dorim să le atingem și să vedem care sunt sancțiunile și celelalte instrumente de control care ni se par acceptabile. În concluzie, aș spune că acest raport este extrem de important și consider că va fi posibil să punem la punct un consens uh, interesant între diversele grupe, grupuri parlamentare. Încă o dată aș vrea să spun că sunt într totul interesată să pot să particip într-un spirit favorabil și constructiv la aceste lucrări. Uh, thank you, Ramon. Mulțumesc, Remo. Muchas gracias, uh, Madam Chair. Voy a utilizar... Mulțumesc, doamna președinte. De data aceasta am decis să vorbesc în spaniolă. Am vorbit în spaniolă cu Iurgo când am pregătit acest lucru. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru activitate și eu subscriu în mare măsură la ce cuprinde acel text. Nu văd probleme majore care să împiedice grupul nostru să sprijine acest raport. La punctul 5, atunci când vorbim despre instrumente bugetare și financiare ale Uniunii Europene lipsește un lucru, după părerea noastră, și anume o trimitere la o trezorerie europeană unică. E un lucru pe care trebuie să-l menționăm pentru că credem că ar putea să fie un instrument de politică fiscală împărtășită la care va trebui să ne gândim cu seriozitate. Nu cred că putem să omitem acest lucru cu totul ca instrument care ar îmbunătăți eficiența. În felul în care exploatăm moneda unică europeană și care face guvernanța economică mai mult decât doar uh, vorbe și discursuri și transpune aceste declarații în practică. Până în prezent, Uniunea Europeană a utilizat criza ca, sau crizele ca oportunități. De fiecare dată când a fost o criză majoră, Uniunea Europeană a progresat printr-o și mai mare integrare. Acum lucrurile nu mai sunt la fel de clare. Ajungem la sfârșitul unui trialog privind pachetul de supraveghere financiară și dilema pe care o avem în acest context este dacă acest Parlament va accepta poziția pentru o supervizare europeană puternică sau doar o coordonare de supervizări naționale, ce ne oferă Consiliul în prezent. Eu apăr aici o poziție mai puternică, așa cum a promovat-o Parlamentul European și raportul domnului Managachius, care pleda pentru o supraveghere europeană, pentru că acestea sunt uh, domenii integrate pe plan european. Consiliul împreună cu Comisia și cu noi avem dreptul să spunem că au trecut deja 10 ani de când Parlamentul a arătat Uniunea Europene care este lucru de care avem nevoie pentru a face față unor crize, cum este cea actuală. Dacă nu spunem nimic acum, dacă nu menționăm acest instrument, dacă nu examinăm acest aspect, atunci va fi păcat. Acest instrument de politică bugetară ar putea, într-o prima etapă, să se limiteze la o gestionare Dar nu este vorba nici de mecanism de salvare a unor țări care nu și-au făcut temele. Dacă nu există această trimitere la acest instrument, uh, ar fi regretabil pentru acest raport. Mulțumesc. Thanks. Um... Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Ferrera, pentru munca excelentă la acest raport și pentru faptul că ne-ați uh, comunicat aceste păreri pentru a încerca împreună să edificăm, să realizăm un anumit consens pentru ca revenirea la creștere și stabilitatea să în interesul tuturor statelor membre din Uniunea Europeană. Ascultându-l ieri pe domnul Trișe, a subliniat nevoia unei competitivități mai mari și a sugerat că dacă lucrurile ar merge bine, n-ar mai trebui să existe și soluții pentru criză, dar să parcurgem etapă cu etapă. Mă bucur foarte mult de direcția pe care a luat acest document de lucru, în special uh, faptul că sunteți receptivi la țări din afara zonei euro și de asemenea la ce se întâmplă cu cele din zona euro, trebuie să diferențiem într-o anumită măsură cei care ne uităm și la moneda noastră separat de cea din zona euro. Mă bucură să aud ce a spus în ce privește respectarea parlamentelor naționale și subsidiaritatea, pentru că cred că este un lucru important. Salutăm mulți dintre pașii de a întări pactul de stabilitate și creștere. Mă bucur de asemenea că ați menționat cercarea de a ne menține limitele actualului tratat au existat preocupări și îngrijorări în multe state membre când s-au auzit de noi tratate. Ultimul tratat a fost suficient de dificil de aprobat și nu cred că există o voință deosebită în rândul cetățenilor să începem să discutăm despre un nou sau noi tratate decât dacă sunt absolut necesare. Iată de ce cred că ar trebui să vedem ce instrumente există în actualul pact de creștere și stabilitate care poate nu au fost utilizate și mă gândesc în special la amenzi care ar fi putut uh, fi aplicate statelor membre mult mai devreme și n-am fi ajuns la aceste niveluri de îndatorare, dar nu au fost utilizate. Trebuie să ne gândim la stimulente, la contrastimulente când e vorba de pactul de stabilitate și creștere. Cred de asemenea că trebuie să fim extrem de receptivi atunci și atenți când vorbim de sancțiuni, fiindcă dacă încep să se retragă fonduri din țări care sunt deja în um, probleme financiare mari, atunci retragerea de fonduri sau de drepturi de vot poate să facă lucrurile și mai dificile și după cum am văzut, atunci când există o criză economică, asta poate să ducă foarte rapid și la o criză socială și trebuie să fim conștienți de acest lucru să vedem care sunt puterile care există deja și dacă nu pe viitor ar trebui să le utilizăm mai devreme ca un contrastimulant înainte ca situația să se înrăutățească prea tare. Când am auzit informările excelente săptămâna trecută la Strasbourg cu unii ex- experți care au discutat despre guvernanța economică, a fost păcat că n-au fost de față mai mulți membri a fost un briefing foarte util pregătit de secretariat. Unul dintre experți a sugerat că e nevoie de o, o supraveghere mai independentă la nivel de stat membru. De exemplu, în Regatul Unit, care și anunță astăzi bugetul, noul guvern de coaliție britanic a transmis această responsabilitate pentru prognoza pe termen delungat unui birou pentru stabilitatea bugetară, un birou independent. Când decid propriile cheltuieli, o să fie altcineva independent care o să examineze care este impactul mai larg asupra creșterii economice și cred că acest gen de model care a funcționat în alte state membre ar trebui să fie încurajat și ceea ce ne spunea săptămâna trecută unul dintre experți. Salutăm atenția pentru acel criteriu de îndatorare de 60% în pactul de creștere. Cu alte cuvinte, să vedem care este datoria generală și e foarte util că menționați și pasivele extra bilanțiere ca și cele incluse în bilanț pentru că aceste elemente nu au ajutat foarte mult unele state membre. Din nou vorbim aici despre fiabilitatea statisticilor E nevoie de statistici fiabile. Poate că repetăm ceva ce s-a făcut și în alte cercuri. Nu are rost să întărim un sistem dacă nu putem să ne bazăm pe cifrele pe care trebuie să le verificăm. Și în fine, din nou, repetând o notă de precauție, evident ceva foarte important în statul meu membru astăzi, și anume că bugetele naționale sunt o piatră de temelie a suveranității statelor membre și dacă depășim această linie, e o chestiune extrem de semnificativă, mai ales pentru unii dintre noi care suntem în afara zonei euro. Mulțumesc. Mulțumesc, Sven. Sven, doreai să intervii? Se pare că nu. A few, uh, a few comments. First... Mulțumesc. Câteva comentarii. Mai întâi de toate, supravegherea reciprocă. Se pune atât de mult accent asupra cheltuielilor, ceea ce e corect, însă trebuie să există o dimensiune de supraveghere și cooperare și la uh, partea de venituri. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu putem uh, obține o uh, durabilitatea bugetului, pur și simplu tăind bugetul. Știm cu toții că există limite ale acestei uh, viziuni. Trebuie să ne ocupăm parte, uh, și de partea de venituri. Fără cooperare nu există nici o posibilitate de a elimina uh, frauda fiscală. Știm că aceasta ajunge la circa 3 miliarde de euro pe an. Iar dacă acești bani se vor a fi recuperați, avem nevoie de cooperație. Așadar, asta doar pentru a, a combate frauda fiscală. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă nu avem cooperare, nu putem a, trece decât la taxa individuală pe venit. Asta ar fi deja prea mult. Deja taxăm a, cu o rată foarte mare venitul uh, obținut de muncitori. Trebuie să ne asigurăm pentru a, a elimina orice fel de neplăceri și uh, taxarea suficientă a companiilor. Nu doar muncitorii trebuie să fie taxați, ci și companiile. Iar pentru a face lucrul acesta avem nevoie de cooperare. Avem nevoie de o convergență precum uh, cea existentă în cazul TVA-ului. Există acolo uh, standarde diferite pentru fiecare stat membru în parte, în funcție de condiția lor. Considerăm că această parte a raportului trebuie să fie bine subliniată în primul rând. În al doilea rând, avem uh, metoda comunitară versus uh, metoda interguvernamentală. Suntem de acord cu dumneavoastră, dacă e să avem succes, avem nevoia ca toate acestea să fie să fie realizate cu ajutorul Comisiei prin intermediul metodei uh, comunitare. Altfel, rezultatele pe care le vom obține nu sunt nici pe departe cele pe care ni le dorim. Al treilea aspect uh, ce mi-a plăcut foarte mult în prezentarea dumneavoastră este democrația, adică implicarea parlamentelor naționale. Trebuie să existe un echilibru perfect între implicarea parlamentelor naționale și părții uh, comunitare. În momentul în care vorbim despre buget, e clar că discuția esențială trebuie să fie purtată la nivelul uh, parlamentelor naționale. Însă, pentru că lucrăm în spiritul metodei comunitare, bineînțeles că și par, uh, Parlamentul European trebuie să fie inclus în discuțiile cu privire la crearea unor linii directoare. Din nou, nu creăm măsuri identice pentru toți, și uh, creăm linii directoare uh, specifice pentru fiecare stat membru în parte. Consider că acestea, aceste aspecte ar trebui să fie îmbunătățite în cadrul raportului, însă sunt de acord cu mulți dintre vorbitori și anume consider că avem o bună bază de pornire. Vă mulțumesc foarte mult. Am uh, încheiat intervențiile raportorilor din umbră. Urmează doamna Wortman Cole Christian Karens, Pervonș Perez, Sophie Indveld, Domnule Clute, sunteți raportor din umbră, cred că ar trebui să luați cuvântul acum și, de asemenea, Sven și eu vreau să iau cuvântul. Dar mai întâi de toate, domnul Clute. Vă mulțumesc foarte mult. Nu vreau să repet toate cele spuse deja. Dați-mi voie să mă concentrez asupra două, trei comentarii. În primul rând, uh, supravegherea este logică, însă supravegherea nu garantează rezultatele uh, perfecte. Supravegherea pe care o discutăm în momentul de față uh, este conectată cu mecanismele de sancțiune. Există o oarecare raționalitate aici, însă uh, sancțiunile, practic, uh, încalcă suveranitatea statelor uh, membre. Prin urmare, dacă ne dorim o astfel de transferare a suveranității dinspre statele membre spre partea comunitare, trebuie să eliminăm mai întâi de toate toate deficitele democratice din Uniunea Europeană. Lucrul acesta este important. În al doilea doilea rând, nu se spune că atunci când vine vorba de criteriile de uh, stabilitate, există un fel de atitudine unilaterală. Avem uh, problema tuturor uh, conturilor curente, acestea sunt importante, deficitele și datoriile sunt de asemenea importante. Mi se pare că aceste teme sunt prea puțin puse în discuție în cadrul raportului. Un conducător un uh, expert ne-a prezentat de curând un raport care ne arată că puterea monedei unice are drept uh, urmare o scădere a valorii importurilor și o creștere a valorii exporturilor în cazul statelor membre care nu au adoptat moneda unică. Asta înseamnă că statele membre care nu au adoptat moneda, unică sunt impedimentate din punct de vedere economic de către aceste, această monedă. Prin urmare, trebuie să ne gândim la conturile curente și la modul în care putem elimina deficitele existente în acest domeniu. Vă mulțumesc. Doamna Vortman coll Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, permiteți-mi să-i mulțumesc colegului Feio pentru intervenția sa. Per ansamblu sunt de acord cu viziunea prezentată de domnia sa. Săptămâna trecută am uh, adoptat o rezoluție cu privire la guvernanța economică și această rezoluție s-a bucurat de o majoritate covârșitoare. Iar această rezoluție se reflectă cât se poate declara în acest raport. Metoda comunitară, acțiunile de prevenire, respectarea criteriilor pactului de stabilitate și creștere, sancțiunile automate, etc. Toate aceste teme sunt incluse în raport. Președintele Băncii Centrale Europene ne-a sprijinit ieri, practic, prin intervenția sa. Mi-aș dori să amintesc însă faptul că, da, avem nevoie de mai multă creștere, mai multă con- competitivitate. Clasa medie trebuie să fie transformată într-un motor de dezvoltare, însă și partea socială este foarte importantă. Trebuie să avem mare atenție aici. în cazul componentei sociale, nu trebuie să fim prea defensivi. Este important ca noi să luptăm pentru incluziunea socială. Trebuie să promovăm o politică activă de ocupare a forței de muncă. De asemenea, sistemele noastre sociale trebuie să fie capabile a oferi stimulentele necesare, trebuie să-i stimuleze pe cetățeni să își caute locuri de muncă și să le accepte, pentru că sărăcia uh, este adesea cauzată de faptul că cetățeanul nu și-a găsit un loc de muncă. Tocmai de aceea cetățenii trebuie să ajungă pe piața forței de muncă, trebuie să fie stimulați pentru a face asta. Este important ca noi uh, să luptăm uh, nu doar pentru uh, respectarea pactului de stabilitate și creștere, ci trebuie de asemenea să creăm noi linii directoare economice. Lucrul acesta trebuie să fie reflectat de raport, dar și de a, acest task force trebuie să luptă pentru lucrul acesta și toate acestea, de fapt, au multe de a face cu strategia 2020. Doar făcând lucrul acesta, Europa poate ajunge din nou la creștere și ocuparea forței de muncă. Vă mulțumesc! Domnule Kerens, ați ajuns exact la timp. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Fayo. Cred că raportul este unul foarte bun. Permiteți-mi să, alinie, să subliniez un lucru. Domnul Trișe spunea ieri, pe, bune, pe bună dreptate, că, pe de-o parte, avem nevoie de o soluție federalistă, fără a, însă ca această soluție să, aibă, să dețină elemente federaliste. Cred că așa spunea. Uh, lucrul acesta se aplică și în cazul guvernanței economice. Trebuie să ne aducem însă permanent aminte de faptul că o soluție nu este perfectă, acea soluție nu este perfectă pentru toți cei implicați. Dacă ne uităm la Europa, toată lumea uh, va scădea cheltuielile, toate guvernele încearcă să reducă deficitele. Austeritatea este punct, cuvântul de ordine. Pe de o parte, sau la o primă vedere, lucrul acesta este potrivit, însă trebuie să ne gândim că pentru unele state aceste măsuri sunt absolut necesare. Țara mea s-a încadrat pe această cale cu un an și jumătate în urmă. Grecia, Spania, Portu- Portugalia trebuie să întreprindă asemenea acțiuni de austeritate. Uh, Domnul Faio spunea de asemenea că trebuie să ne gândim la creștere. Dacă toată lumea va scădea cheltuielile, se va ajunge la distrugerea cererii la nivel de continent. În timp ce uh, facem reducerile acestea, trebuie să ne gândim și la cum am putea crea creștere economică, pentru că această creștere economică generează locuri de muncă. Consider că dacă aceste măsuri sunt luate la nivel național exclusiv, bineînțeles că fiecare stat în parte se va gândi la situația sa, fără a se gândi la implicațiile pe care țara respectivă le are cu celelalte state membre. Uh, trebuie să ne gândim la modul în care uh, acțiunile naționale au un efect asupra statelor membre, celorlaltor state membre. Să ne gândim, spre exemplu, la datoria Greciei și la efectul pe care acesta l-a avut asupra zonei euro per ansamblu. Să ne uităm la toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Avem comisia și sunt de acord cu domnul uh, FAIO, care spune că această instituție trebuie să se transforme într-un coordonator al activităților în cadrul întregii Uniunii, Europene și nu doar în cadrul uh, zonei euro. Uh, E clar că aceste soluții care vor fi generate trebuie să fie potrivite pentru fiecare stat în parte, pentru a nu uh, genera noi probleme. Gottfried Bloom urmează. Da, am ascultat acest uh, schimb de opinii. Sunt uh, foarte încântat de faptul că vorbim în, din nou despre creștere economică. Mulți ani de zile oamenii au părut a uita de acest concept. Iar în momentul de față putem ieși din uh, prăpastia în care ne aflăm doar generând creșterea economică. Însă câteva observații pe această temă. Există două tipuri uh, de oameni, cei care generează uh, bunăstare și cei care cheltuiesc bunăstare. În Europa există prea mulți angajați în sectorul public sau pseudo-public. Uh, în uh, uh, Regatul Unit avem o mulțime de autorități regionale, birouri, oficii, uh, o serie de locuri de muncă ecologice care nu sunt durabile, etc. Și toate aceste instituții sau organisme sug banii din bugetul public. Iar lipsa banilor impedimentează creșterea economică. avem nevoie de state în care uh, sectorul public este mai, puț- mai mic. În momentul de față, noi, uh, chiar noi, la nivel uh, european, suntem o parte a problemei și nu a soluției. Urmează pe Ron. Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, nu am putut asculta ce a spus domnul Feio, domnul raportor, pentru că am ajuns cu întârziere. Da, se pare că există un document de lucru care este distribuit, însă se pare că nu toată lumea l-a primit, deci nu e vorba de one size fits all, de level playing field, însă întrucât e vorba de un prim schimb de opinii, cred că doar raportorii din umbră au știut asta. Oricum, raportul este unul extrem de important care apare ca urmare a unei serii de decizii, a unui proces care a fost lansat și doamna Votman Kohl a avut dreptate să spună că rezoluțiile adoptate săptămâna trecută la Strasburg reprezintă un element de cadru general pentru raport. Asta dacă dorim să fim coerenți cu concluziile luate de comisie, care sperăm că vor avea un impact în această dezbatere. Punctul de întâlnire, ca să spun așa, este contribuția comisia Comisiei la grupul de lucru prezidat de domnul Van Rompuy. Și plecând de la acest document inițial, aș dori să fac o observație legată de metodă. Cred că documentul Comisiei include propuneri interesante, însă suferă de un amestec de genuri, ca să spun așa. Se amestecă chestiunile de cadru și de conținut al politicilor. Când se vorbește despre conținutul politicilor, documentul are o orientare care complică discuția. În ceea ce privește raportul dumneavoastră, domnule Feio, important este ca Parlamentul European să lanseze un semnal. în baza bilanțului care ar putea fi făcut în ceea ce privește cei prim, primii 10 ani ai funcționării zonei euro. A fost adoptată și o rezoluție săptămâna trecută, repet, și mesajul pe care trebuie să-l trimitem este că în această criză pe care o traversăm astăzi putem identifica factori, deja identificați de altfel, legați de diferențe de competitivitate și de agravarea dezechilibrului intern. Nu e neapărat uh, vorba despre mecanismul de convergență. În fața acestui fenomen, pactul de stabilitate nu este instrumentul adaptat și adecvat. Și dificultatea discuției de astăzi este următoarea. Dacă începem dezbaterea spunând că există o problemă de funcționare a zonei euro, pactul nu a funcționat, deci să consolidăm pactul, atunci nu rezolvăm problemele. Avem nevoie de un pact puternic, dar nu ca prim element în discuție primul element în discuția de astăzi este cum luptăm împotriva divergențelor și diferențelor. Cum facem ca cei care sunt exportatori, cei care sunt importatori, cei care au o strategie de cerere internă mai mult sau mai puțin dezvoltată, cum facem ca acești actori să coopereze în interesul comun în sensul fostului articol 98 al UE, al tratatului, și cum punem accentul, după cum spune domnul Lomber, pe dimensiunea fiscală care până acum nu a fost evocată deloc. În ceea ce privește dimensiunea instituțională, Știați că anterior am făcut o propunere care a fost discutată în legătură cu Convenția privind tratatul constituțional și mi se pare util să explorăm între noi acest punct, și anume, ideea că nimeni nu se poate gândi că există o diferență radicală între ceea ce se întâmplă la nivelul celor 27 și la nivelul celor 16. Cu toate acestea, faptul că există o monedă comună, statele din zona euro au o răspundere comună care nu este aceeași răspundere cu a celorlalte 11 țări. De ce nu merg lucrurile? Pentru că cei care au creat tratatul de la Maastricht nu au reușit să rezolve o problemă problema cu care s-au confruntat și dacă nu ne mișcăm, nu vom rezolva problema. Problema este că, din punct de vedere legitim, politicile bugetare sunt politici naționale, pe când politica monetară este o politică complet integrată. Pentru a depăși această partajare a responsabilităților, spunem doar Comisia se ocupă de tot și statele membre aplică, însă astfel nu vom înregistra deloc progrese. Pentru a înregistra progrese, propunerea pe care am făcut-o și o reiau, sper să poată fi împărtășită de acest Parlament, este să spunem, da, suntem într-un domeniu, într-un sector în care există competențe partajate e și responsabilitatea statelor membre. Toată lumea pledează pentru o coordonare. Însă coordonarea nu poate să fie, nu poate să însemne că doar Comisia este atotputernică. Ideea este să avem pe cineva care să reprezinte moneda euro de mâine, după cum avem pe doamna Ashton astăzi, o vicepreședinte al Comisiei Europene, președintele ECOFIN, președintele Eurogrupului, care să reprezinte grupul euro în afară, care să aibă o dublă legitimitate, Comisie, Consiliu, care să ne ajute să progresăm. În ceea ce privește aspectul instituțional, chestiunile legate de parlamentele naționale ori propunerea Comisiei pledează pentru un ciclu european. Însă cine poate să-și imagineze că parlamentele naționale acceptă un transfer de politici bugetare? Nu așa merg lucrurile. Ori avem o consolidare a anvelopei bugetului comunitar cu o capacitate de intervenție contraciclică sau asociați parlamentele naționale la deliberări ex ante. Însă ideea ca ministrii de finanțe să hotărască sub un mandat al Comisiei, ceea ce parlamentele naționale trebuie să pună în aplicare în acordurile lor politice, acest lucru nu poate funcționa. Deci asocierea parlamentelor naționale în amontele dispozitivului este esențială. În ceea ce privește sancțiunile, dacă un stat este sancționat în temeiul tratatului astăzi, acesta nu participă la vot. Foarte bine, acest dispozitiv este creat și are logica sa intrinsecă, însă ideea de a suprima un drept de vot într-un, într-o țară democratică care face parte din zona, Europa, din zona euro, ei bine, aici e vorba de a respecta achiul comunitar, însă pentru a fi membru al zonei euro nu am crezut niciodată că trebuie să impunem condiții suplimentare și principiul democrației mi se pare esențial. Dacă în Uniunea Europeană suprimăm dreptul de vot, Suprimarea dreptului de vot este sancțiunea cea mai grea și cea mai contraproductivă din punct de vedere simbolic. Dacă îi cerem unei țări să facă un efort pentru a respecta criteriile de convergență europeană, atunci îi spunem nu mai e niciun drept, închideți gura. Și cred că dezbaterea privind sancțiunile este astăzi o dezbatere care se învârte într-un cerc. Sunt sigură că există sancțiuni inteligente. Spre exemplu, o țară care derapează, să spunem, trebuie să-și crească TVA-ul sau taxa pe carbon și astfel obținem bani pentru bugetul Uniunii Europene. Însă, sancțiuni care exsangvinează uh, bolnavul nu duc la soluții. Și vă rog să încercăm să fim mai inteligenți în soluțiile pe care le propunem. Îmi cer scuze că am, v-am reținut. Mulțumim, uh, Pervanș. Vom mai avea puțin timp uh, la îndemână, deci cred că putem continua dezbaterea. Îi dau cuvântul lui Sofie acum. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu succintă și să nu vă rețin prea mult timp. În primul rând, aș dori să fac aceeași observație ca și Pervonș în ceea ce privește accesibilitatea documentelor. Ar fi fost mai ușor dacă toată lumea ar fi primit documentul înainte de ședință, însă voi încerca să răspund la anumite chestiuni care au fost menționate. În primul rând, pe fond, cred că ar trebui să fim atenți să nu creăm o falsă contradicție între nevoia de austeritate fiscală și creștere, pentru că cheltuielile publice nu sunt în mod automat investiții publice. Trebuie să fim foarte clari în acest sens creșterile, cheltuielile publice crescute nu vor duce în mod automat la mai multă creștere și la mai multe slujbe. În al doilea rând, când vine vorba de creștere, în această dezbatere nu am auzit încă, dar poate am greșit eu, n-am auzit eu, cuvinte precum creșterea productivității, investiții în cunoaștere, o piață a muncii mai flexibilă care nu protejează privilegiile lucrătorilor, păstrându-i în același timp pe alții în afara pieței muncii. Îmi pare rău n-am auzit prea multe nici despre finalizarea pieței interne de servicii, spre exemplu, vorbim mult despre cheltuieli publice, cheltuieli, cheltuieli, cheltuieli, evitarea deciziilor dificile, însă eu cred că ar trebui să vorbim și despre asta, aceste decizii dificile. În al doilea rând, în ceea ce privește metoda, am ascultat îndeaproape ce a spus doamna Ford și, deși trebuie să spun că înțeleg foarte mult ceea ce ați spus uh, și recunosc că electoratul nostru s-a cam săturat de transferul de putere către Bruxelles, însă în același timp trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Sistemul pe care l-am avut până acum este în esență un acord între gentleman cu principiul non-intervenției la bază nu a funcționat și nu va funcționa niciodată, oricât de des repetăm faptul că trebuie să impunem sancțiuni, știm prea bine cu toții că statele membre care trebuie să își impună sancțiuni reciproc nu o vor face. Și știm de asemenea că statele membre nu vor fi tratate egal pentru că doamna Merkel a spus în Bundestag că dacă Grecia nu își respectă obligațiile, poate ar trebui să părăsească zona euro. Eu personal nu îmi imaginez ca uh, doamna Merkel să spună acest lucru despre Franța, dacă Franța nu și-ar respecta obligațiile. Deci, nu cred că statele membre ar trebui să, sau ar trebui să așteptăm ca statele membre să impună sancțiuni una celeilalte pentru că nu o vor face. În chestiunile de politici, articolul 7 referitor la principiile democratice, drepturile omului care vizează tocmai această chestiune. Văd multe exemple în care Uniunea Europeană ar fi putut sancționa statele membre, însă nu a făcut. Asta nu s-a întâmplat, nu se va întâmpla. Trebuie să fim sinceri și să spunem foarte clar, Comisia Europeană trebuie să-și asume acest rol să ia frâiele în mână, Comisia Europeană are și răspunderea față de cetățenii europeni. Și, în fine, câteva chestiuni legate de preocuparea. E foarte zgomotos aici, doamna președinte, spune vorbitoarea. Președintele, dragi colegi, există o dezbatere care are loc acum și vă rog să arătați puțin respect. preevaluarea bugetelor naționale, pre-screening, și cum asta ar putea un, avea un impact negativ asupra prerogativelor parlamentelor naționale. Adevărat, însă în nicio dezbatere până acum nu s-a menționat responsabilitatea parlamentelor naționale. Ce responsabilități au asumat acum în sensul stabilității zonei euro? Nici o responsabilitate. Ele analizează interesele naționale, nu ne putem aștepta la mai mult, poate, de la parlamentele naționale, însă trebuie să luăm în considerare acest aspect. Odată cu prerogativele, trebuie să-ți asumi și responsabilități și aceste parlamente trebuie să și le asume. Dacă nu pot sau nu vreau, nu ar trebui să aibă nici puteri. Dacă dorim ca Uniunea Europeană să aibă o economie puternică, trebuie să ne dăm seama că înseamnă mai mult decât interesul național înmulțit cu 27. Poate ne gândim că trăim pe o insulă, în izolare față de restul lumii, însă nu e așa. Și e în interesul uh, concurenților noștri să fim dezbinați și slabi. Deci de noi depinde dacă avem curajul de a unifica, de a uni această Europa sau nu. Și trebuie să le explicăm cetățenilor noștri de ce stau așa lucrurile, de ce e nevoie de asta. Mulțumim. Sven. Mulțumesc. E târziu deja. Doresc să subliniez un punct. Cred că în această dezbatere trebuie să nu uităm că situația e urgentă și trebuie să fim atenți să nu folosim aceleași formulări ca cele în cadrul dezbaterii privind zona euro. Suntem într-un alt stadiu al crizei acum și trebuie să reflectăm acest lucru în măsura în, în măsurile pe care le sprijinim și din nou, zgomotos aici, doamna președinte, spune vorbitorul doresc să subliniez nevoia de a nu evita discuțiile și în acest sens sprijin ce a spus Sophie. Nu trebuie să evităm dezbaterile legate de sănătatea economiilor, care nu este aceeași în diferitele regiuni ale Europei și trebuie să ne gândim la învățămintele pe care le putem trage de aici la raportul privind zona euro, îmi aduc aminte că a fost foarte ușor să eliminăm toate propunerile practice legate de competitivitate și dezechilibre. Și acum suntem în mizeria în care suntem. De data aceasta nu putem să ne permitem să avem o majoritate care să spună nu dorim să acționăm, introducem pur și simplu criterii suplimentare în pactul de stabilitate și creștere, însă nu adoptăm măsuri practice în sensul atingerii convergenței. Însă fără convergență, zona euro va, se va dărâma, cel puțin. Asta se va întâmpla și noi ca Parlament trebuie să soluționăm problema în baza economiei noastre filozofice, așa filozofiei noastre economice și trebuie să existe argumente foarte puternice pentru măsuri practice care trebuie propuse. Știu că acest lucru e dificil pentru anumite grupuri, știu că anumite propuneri au fost prea ideologice, prea greu de înghițit, ca să spun așa, însă acum trebuie să spunem clar cum dorim să soluționăm dezechilibrele și diferențele de competitivitate la nivel național și regional. Cred că e o mare provocare pentru raportor aici să vină în întâmpinarea tuturor grupurilor politice și în întâmpinarea tuturor regiunilor din Europa. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Um, îmi pare rău, le cer scuze colegilor că depășim timpul puțin. E o dezbatere importantă. Mai sunt câteva aspecte pe care aș dori să le subliniez și eu. Documentul de lucru pe care raportorul l-a realizat, da, a fost comunicat doar raportorilor din umbră. Poate că pentru că are multe idei pe care le conține și va trebui să fie mai selectiv în ce privește aceste idei și eventual să propună și altele mai provocatoare. M-aș referi cum au făcut și unii colegi la ce a spus ieri domnul Trișe la dialogul pe care l-am avut, că ar trebui să mergem cât mai departe cu putință în ce privește actualul tratat sau în prevederile actualului tratat să maximizăm uh, rolul Parlamentului în baza articolului 121.6 și de asemenea eventual și în alte prevederi un profil mai vizibil dat aceste chestiuni pare să dea roade. Trebuie să recunoaștem de asemenea că nicio coordonare nu va rezolva probleme de deficit uh, dacă nu e disciplină adecvată. Dar, într-o anumită măsură, suntem pe drumul soluționării având verificări mai bune prin Eurostat. Cred că este extrem de necesar, într-o anumită măsură, să se coordoneze, să existe coordonare între noi și statele membre pentru a consolida creșterea și pentru a preveni orice pași în înapoi. Ideea că un model unic ar fi bun pentru toți, poate că nu ar putea, să zicem, o țară care realizează anumite lucruri mai bine decât o altă țară. După cum a spus domnul Trișe, cred că trebuie să existe un caracter automat și unul semi-automat. Lucruri care se vor întâmpla automat nu se vor întâmpla atunci când e nevoie de decizie politică. Elementul automat vine de la piață, de la piețe și există aspecte ale legislației, cum ar fi directiva privind cerințele de capital, care au avut deja un efect prociclic în a nu se ajusta pentru a corecta problemele cu datoriile guvernamentale. Trebuie să vedem astfel de aspecte, să le corectăm, pentru că acestea vor duce la corecții automate. Când e vorba de corecțiile semi-automate, semi-automate, e întotdeauna un element politic, indiferent dacă e prin comisie sau prin consiliu. Știm că poate Comisia <laughs> nu e la fel de prostă ca și Consiliul atunci când vrea să țină anumite subiecte în afara agendei, dar cred că în cele din urmă sancțiunile sunt o chestiune dificilă. Retragerea de fonduri o să lovească acele țări care sunt mai dependente de ele și ideea de a face ceva în acest sens, dacă se poate face fără o schimbare a tratatului, e destul de atrăgător pentru că nu sunt foarte convinsă cum altfel s-ar putea uh, a realiza o sancțiune care să aibă efect asupra unei țări mari. Poate că doamna Merkel s-a gândit la ceva care să țină și Franța sub control, pentru că nu ar dori să le retragă dreptul de vot. Asta aveam de spus, o să dau din nou cuvântul raportorului dacă dorește să spună ceva. Îmi pare rău că am întârziat cu voturile, dar avem ceva timp suplimentar la sfârșit. Obrigado. Signore Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, să le mulțumesc tuturor membrilor acestei comisii parlamentare care au luat cuvântul astăzi Am făcut multe însemnări, am luat multe note. Știți că suntem deja în întârziere, nu o să comentez acum foarte pe larg toate intervențiile, dar aș vrea cu toate acestea să spun câteva lucruri. Mai întâi în ce privește metoda. După cum știți și dumneavoastră, termenele, calendarul sunt foarte strânse. Iată motivul pentru care, de la bun început, am decis să distribui documentele cu privire la care am lucrat, să le distribui tuturor raportorilor din umbră pentru a avea părerea diverselor grupuri politice cu privire la chestiunile menționate. Deci am făcut această opțiune din motive de eficacitate. Am distribuit aceste documente raportorilor din umbră la toate etapele. Iată de ce la acest prim schimb de păreri este normal ca unii să cunoască mai aprofundat textele la care lucrez și unii din sală care nu au primit aceste documente. Doream ca lucrurile să fie foarte clare. Documentul va fi transmis la sfârșitul săptămânii și la plenara de la Strasburg vom avea cu toții posibilitatea să discutăm încă două aspecte. Acest document se dorește a fi un document de continuitate față de alte documente care au fost prezentate pe aceeași chestiune în Parlament. Vă reamintesc rezoluția adoptată la ultima plenară de la Strasburg privind guvernanța economică. Nu am, de fapt, intenția de a face eh, un document ideologic cu privire la mai multe chestiuni. Din potrivă, aș dori să mă înscriu în spiritul articolului 3 din tratat, care stabilește că obiectivul al Uniunii creșterea economică echilibrată, o stabilitate a prețurilor, o economie socială de piață de mare competitivitate, care are ca obiectiv uh, ocuparea de plină și progresul social. Acestea sunt obiectivele uh, cu privire la care doresc să lucrez și aș dori de asemenea să afirm faptul că ar trebui să facem din această criză o șansă. Obiectivul meu, în calitate de raportor, este de a atinge sau de a realiza cel mai bun consens posibil discutând cu toate grupurile politice, și sunt convins pentru a fi posibil și ca Parlamentul să vorbească într-un singur glas puternic care să se facă auzit în coeziune. Iată obiectivul meu și vă mulțumesc încă de acum pentru contribuția dumneavoastră. Uh, <clears throat> thank you. Președinta, mulțumesc, domnule Ferrer. În calendarul, dacă pot să reamintesc membrilor, o să avem o prezentare a proiectului de raport pe 5 iulie. Termenul pentru amendamente este 7 septembrie. Examinarea amendamentelor până pe 27 septembrie, vot în comisie pe 4 octombrie și ne propunem în plenara 2 tot din octombrie. Îmi pare rău că e atât de strâns, dar și comisia acum poate avea în vedere provocarea cu acest raport uh, propune niște legislație. Probabil că o să încerce să impună un ritm mai strâns. Aș vrea să reamintesc de asemenea colegilor că există o reuniune deschisă a coordonatorilor cu Task Force-ul Van Rampoi pe 30 iunie. Amănunte o să vină mai târziu. Cei care sunt interesați de acest subiect și doresc să știe ce se întâmplă în acel task force va fi o ocazie bună dacă vă notați în agenda. Și acum o să trecem direct la voturi. Vă rog să introduceți cartelele de vot și facem un vot uh, test pentru a ne asigura că nu avem prea multe sau prea puțin. Deci se deschide votul. Un vot test acum, vă rog. Has everybody voted? A votat toată lumea? Right, everybody's card working? Funcționează cartela de vot a tuturor? E vreo problemă? E cineva cu o cartelă veche? Okay, well if if if if at any point we're close on a vote, we'll have Dacă trecem la vot, trebuie să ne asigurăm că se ia notă de cine e în plus. Trecem așadar la raportul doamnei Ferrera privind gestionarea crizelor transfrontaliere în sectorul bancar și mai întâi compromisul A. Cine E pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Apoi alineatul 2, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 60, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci textul original, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 4, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 67. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 70. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul D. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Încă niște pagini până ajungem la compromisul F. Cine e pentru? Compromisul F, împotriva, abțineri, se adoptă. Din nou, ajungem la pagina 12, parcă, compromisul G. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul H, E la baza paginii 40, parcă, pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, citation 1, toate aceste citations în bloc. Not, not, not up, up, all right. Is that up to, up to, up to and including? Până la numărul 10, de fapt, cine e pentru, împotriva, abțineri? se adoptă. Apoi Citation 11, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11a, 9, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 12, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Putem să le facem până la sfârșitul considerentelor, apoi, în bloc, totul până la compromisul I în bloc. Cine e pentru? Nu? Atunci 1 câte 1. 13. Cine e pentru împotriva abțineri se adoptă. 13A pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral din partea raportorului, considerentul B, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul I, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul J, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul DA pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral al raportorului privind EA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Conținutul FC9 pentru împotriva abțineri se adoptă. FC9 din nou pentru împotriva abțineri. Nu pot să-mi dau seama. Eventual să verificăm electronii. Avizul uh, Comisiei Juridice alineatul 7, consilentul FC9. S-a deschis votul. Mr. Karras is plugging in. Are you? Mine doesn't work. La mine instalația nu funcționează, spune doamna președinte. You take it out, it does work. Okay, but, but I can't vote. vote. Why can't I vote? Shall I close? Oh, I'll close the vote. S-a închis votul. Se adoptă și fără contribuția mea. Considerentul G. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt convinsă la considerentul G. Să verificăm electronic, să deschidă votul. Aici tot nu funcționează. They voted on the test vote. Ah. Yeah, it works. Right. Da, acum funcționează. Da, e foarte interesant. S-a închis votul, se adoptă. Acum unde am ajuns? Am fost la G, deci acum la H, da? Considerentul H, cine e pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. H a nou, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul I cu un amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 18 a căzut. Considerentul 1A9 pentru împotrivă se respinge. IB9, cine e pentru împotriva Va trebui să verificăm aici. IB9. Se deschide votul. Votes closed. Se închide votul. Se adoptă. Avem o majoritate astăzi de 23, se pare. Compromisul N, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Textul original K. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul O. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la considerentul L Deci textul original care mai trebuie să fie votat. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. KB cu amendament oral. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 26. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. NB9 nu a căzut. Dacă B s-a adoptat, compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 36. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul Q pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotriva, abținări, se respinge. PA9 cu un amendament oral, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votul final privind textul așa cum a fost modificat, vot electronic, se deschide votul. A votat toată lumea? Mai sunt trei sau doi care mai trebuie să voteze. Bun, s-a închis votul și s-a adoptat. Mulțumesc. By a big majority, congratulations. Cu o mare majoritate, felicitări raportorului. Raportor. Punctul 8, votul pentru um, remunerarea directorilor societăților cotate la bursă și politicile de remunerare din sectorul serviciilor financiare. Raportul al cadraui. Toată lumea e gata. Amendamentul 14. Cine e pentru? Toată lumea ne ascultă? Stimați colegi, nu putem să vă lăsăm să sporovăiți când cine e pentru acest amendament 14, împotrivă, abțineri. Well, that... Să respinge. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, spune președinte. Le. Voi verifica dacă doriți. Amendamentul 16. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Verificăm amendamentul 16. 1.6. Amendamentul tău, car, da, spune doamna președinte. Amendamentul 16. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul A pentru împotrivă. se spune că în primul rând votăm restul textului. Deci restul textului partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și partea 2 pentru, Împotriva? Abțineri? Cred că se respinge. Trecem acum la amendamentul 20 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, care din nou este separat de pe părți, partea 1 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă partea 2 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Cred că e o problemă de semnalare de la PP și nimeni altcineva nu mai votează. Vă rog să verificăm partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. 24 votul e deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 47 și 30. 47 pentru. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Textul original pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 38, cred. Compromisul D. Îmi pare rău, nu se spune încotro trebuie să merg pe această listă de vot, din păcate. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl, para 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment, alinatul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă. Facem 45 acum, spune președintele. Revenim apoi la 44. Deci, suntem la jumătatea lui 45. 45 încă o dată pentru, împotrivă, 45. Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Deci 44 era compatibil și acum revin la 44. Pentru 44. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Am trecut de 43, nu trebuie să trecem, nu trebuie să facem textul original. Doriți să verificăm la 44? Verificăm 44, spune doamna președinte. Am deschis votul pe 44. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 26 împotrivă, 17 pentru, am avut dreptate. Deci 45 a fost respins. Votăm 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Textul original pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47 și 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Employment alinatul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49 este compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 și 51 verificăm, votul s-a deschis. Am închis votul. Cred că ne-am sincronizat. Da, evident s-a adoptat. Acum trecem la 53 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 și 56 pentru. Împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar vom verifica 55 plus 56, vă rog. A votat toată lumea, bine, am închis votul, se adoptă. 28 pentru, 19 împotrivă. Am eliminat asta, trecem la compromisul E pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Urmează Pagina următoare, compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarea pagină, amendamentul 63 în primul rând, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 în două părți prin care se elimină cuvintele i more than 50% pentru restul textului în primul rând, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și apoi voi vota asta în așa fel încât dacă votați plus înseamnă că suntem în favoarea lui 50%. Deci pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Deci se adoptă minus acel punct cu IE more than 50%. Trecem la 65. Deci amendamentul... Sunteți sigur că 65 nu devine caduc? Întreabă doamna președinte. Bine, votăm. 65 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. șapte acum. Pentru 67. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment alineatul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, abțineri, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment alineatul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment alinatul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 9 pentru, Doriți să verificăm? 69? Bine, verificăm 69. Trebuie să vă uitați la degetele mari. E ciudat, spune doamna președinte. Jean-Paul are un deget mare, foarte mare. Bun, deci se adoptă. Employment alinatul 9 pentru. Împotrivă. Vă rog să ne concentrăm pe employment alinatul 9 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Employment alinatul 10 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Employment alinatul 1 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Employment alinatul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri. E destul de neclar, sunt confuză, să deschidem votul, vă rog. Pe 81. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 17 cade. Compromisul I pentru împotrivă abțineri se adoptă. Employment Asta de aici de jos ce e? Da, bine. Employment 15 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Alinatul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Citations. Nu, de fapt alinatul 28. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Citations de la 1 la 5, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 a 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Citation 6A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 și 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Employment, noul, reci, noul considerent pentru, împotrivă, abțineri se uh, adoptă. Raportorul, noul considerent pentru minus AA, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 eh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, Jean-Paul. Vă rog să încercăm din nou. Amendamentul 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Employment B pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, nu. Employment considerentul C. Employment considerentul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De a nou pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul nu. Amendamentul 10 și 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci se șterge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot electronic la sfârșit. Am deschis votul. Suntem în mijlocul votului. Există vreo problemă? Votul s-a închis. Se adoptă. 40 pentru... Ați dorit să spuneți ceva? Da, doream să dau explicație de vot în 30 de secunde raportorului. Am votat împotriva acestui raport, deși pentru că, de fapt, schimbarea de vot la linatul 18 face că acest raport este contradictoriu cu ceea ce am votat săptămâna trecută la Strasbourg și dacă Parlamentul începe să trimită mesaje contradictorii de la o săptămână la alta, atunci înseamnă că nu avem capacitatea de a discuta, de a avea greutate în dialogul tripartit, de aceea am votat împotrivă. Vă mulțumesc. Să sperăm că acest lucru nu va avea o influență mare în legătură cu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 Okay. Oh, okay. Is everybody with us? This is point. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Primul vot în uh, bloc, textul de compromis. Ne referim acum la raportul domnului Bine, autentificarea monedelor euro. Vot în uh, electronic, pentru primul vot în bloc. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la votul asupra textului modificat. Nu trebuie să facem lucrul acesta, spune doamna președinte, pentru că am avut uh, votul în bloc. Acum votăm uh, rezoluția legislativă. Votul e deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Un vot împotrivă doar. Îl felicităm pe domnul Binev. Să sperăm să avem și pe viitor mai multe liste de vot care să arate la fel ca aceasta. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba despre întrebarea orală pentru următoarea sesiune plenară de la Strasburg. Este vorba despre mecanismul european de stabilizare financiară, etc. Votăm paragraful 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Primul compromis la Paragraful 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la aliniatul 3. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3A pentru, împotriva abținerii se adoptă 4 pentru, împotriva abținerii se adoptă 4A pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă, însă haideți să verificăm la 4A. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Și se adoptă. 23 voturi pentru, 22 împotrivă. Trecem la 4B. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot electronic asupra textului astfel modificat. A votat toată lumea. Votul este închis. Se pare că am ajuns la un consens. Bravo, nouă! Trecem la avizul domnului Cicluna, Cicluna pentru, privind dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă. Amendamentul 1 se adoptă, aliniatul 2 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul A pentru împotriva abțineri cred că se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pen, cu vot pe părți. Votăm acum prima parte, parte, text, view, etc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă de asemenea. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 5, 8 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 7 pentru, Amendamentul oral necesita un uh, vot pe părți. Ați uh, înțeles cu toții lucrul acesta? Poate raportorul să ne confirme această necesitate, da? Bun, prin urmare trecem la șapte. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum, vot electronic. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Ultimul text pe care trebuie să-l votăm în dimineața aceasta este raportul domnului Hans-Peter Martin. Cine este pentru compromisul A? Împotrivă? Abțineri? Se Uh, este necesară o, o verificare pe cale, cale electronică, prin urmare votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 46, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? respinsă. Trecem la partea a doua. Cine e pentru, împotrivă, abțineri. Dar mai bine să verificăm pentru partea a doua. Votul este închis. Respinsă. Amendamentul 47 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm și amendamentul 47. A votat toată lumea, votul este închis. Respins. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. se adoptă. Trecem la amendamentul 50. al domnului Ludvigson. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, însă mai bine verificăm. Votul este închis. Respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă. Nu avem suficiente voturi. Să verificăm amendamentul 55. Votul pentru amendamentul 55. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă cu un vot în plus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 abțineri, se adoptă. 59. Patru părți. Prima parte. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm votul pentru cea de-a doua parte. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a patra pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Votul este închis. Amendamentul 16 este respins. Trecem la 61. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cred că a doua parte este caducă. Trecem la amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins, cred, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm la 21. Votul este închis. Se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Votul este închis. Respins. De fapt, pentru că avem egalitate de voturi. Amendamentul 2. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 pentru. 24 este caduc. Amendamentul 25. Trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri, respinsă. Putem să le votăm și pe... Putem să renunțăm la votul pentru celelalte două părți? Domnule raportor? Sugerez să trecem la a treia parte, pentru că a doua parte este caducă. Bine, Partea a doua este caducă pentru că prima parte a căzut. Trecem la partea a treia. Cine e pentru? Împotrivă. abține, Respinsă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. A doua parte devine caducă. Amendamentul 34, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 devine caduc, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă de asemenea votul final pe cale electronică acum. Votul este deschis. Votul e închis. 42 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Îl felicităm pe domnul raportor. Hans-Peter Martin, dorești să iei cuvântul? Aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor pentru um, colaborarea strânsă. De asemenea, vreau să mulțumesc secretariatului pentru munca depusă într-o perioadă atât de scurtă de timp. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna pre- pre- președinte. Trece